modificat uh, mandatul domnului Iazenko Zelimovic și a propus ca începând cu data de 30 de septembrie anul curent să fie considerat ca fiind validat. aceea eu vă propun să validăm acest mandat. Există obiecții? Ca atare, mandatul este